Bene, ciao. Non so come si fa qua. Bene, prego. Eh, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto, di indossare le cuffie. Dragi colegi, haideți să reluăm discuțiile. Vă rog să luați loc ca să putem începe audierea. Avem plăcerea de a avea alături de noi doi importanți reprezentanți ai Guvernului Italiei și, prin urmare, reprezentanții ai președinției Consiliului pentru acest semestru. Aș vrea să vă rog să păstrăm liniștea în sală. Alături de noi este domnul Dario Franceschini, domnul Giacomelli, care ne vor prezenta prioritățile președinției italiene. Propun, dacă sunteți de acord, să adoptăm ordinea de zi, fiindcă au fost aduse câteva modificări la ceea ce am prevăzut pentru punctul 4. După cum vedeți, nu astăzi, dar mâine, la ora 10, va fi alături de noi ministrul doamna ministră Giannini, Stefania Giannini, ministrul educației, pentru că astăzi în Roma se desfășoară Consiliul de Miniștri pentru Reforma Școlară, deci va fi alături de noi mâine. Și mai târziu ni se alătură subsecretarul Boba pentru Politica pentru Tineret, care va discuta și despre sport. Dacă sunteți de acord cu această modificare considerăm aprobată și trecem mai departe. Vă rog să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 7 iulie. Dacă nu se opune nimeni, considerăm aprobat. Și acum trecem la punctul 2 și anume exact aceste discuții pe care le avem acum. Se adoptă procesul verbal din 7 iulie și ultima comunicare din partea mea. Aș vrea să vă informez că această reuniune este transmisă online, pe internet și avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Trecem acum la punctul 4 și vom asculta prezentarea priorităților președinția italiene a Consiliului. E o ocazie foarte importantă pe care comisia noastră o are. Știți că ne ocupăm de subiecte diverse, politici pentru tineret, sport, politici culturale și cooperarea cu statele terțe. Și aș vrea să prezint urările mele de succes președinției italiene, care, pe de o parte, având în vedere că a trecut prin uh, această perioadă în care comisia nu este finalizată, au avut loc uh, restructurarea Parlamentului, a fost și vacanța de vară, deci semestrul este oarecum mai scurt. Dar cred că este totuși o perioadă strategică ce începe cu noul mandat parlamentar, cu noul sezon, sper eu, al politicilor europene și după adoptarea programelor multianuale în care s-a implicat foarte intens și comisia noastră. Mă gândesc la programul referitor la educație, cultură, Europa creativă, Erasmus, politicile pentru tineret, Europa cetățenilor și alte programe plurianuale. Prin urmare, aș vrea să dau cuvântul domnului ministru Dario Franceschini pentru a ne prezenta Prioritățile președinției italiene, ministrul patrimoniului și activităților culturale și pentru turism, de aceea și fost într-o audiere la Comisia pentru Transport și Turism și de aceea am avut această mică întârziere pentru care sigur că îl scuzăm. Și aș vrea să-l rog pe domnul Franceschini încă de la început ceva. Guvernul Italiei, știm cu toții, așa cum ne-a și arătat, intenționează să plaseze valorizarea patrimoniului cultural, al audiovizualului și provocarea erei digitale în centrul intereselor sale, precum și aspectele care țin de abordare integrată cu alte competențe. Mă gândesc la turism, mă gândesc la directiva privind dreptul de autor și la toate chestiunile care țin de politica de coeziune. Astfel încât strategia 2020 să fie modificată și să includă mai centrat aceste subiecte. Și aș vrea să vă rog să vă asigurați că președinția italiană se implică foarte puternic în ceea ce privește aprobarea bugetului 2015 sunt raportoare pentru acest prim uh, versiune de buget pentru anul viitor și ne preocupă faptul că există o reducere pe care știu că ați încercat să o limitați, dar vă rugăm, uh, având în vedere că suntem colegiuitori, să faceți eforturi pentru a revedea această reducere, care altfel ar um, face foarte dificilă implementarea programelor deja aprobate. Acestea sunt mesajele din partea mea. Sunt uh, sigură că le-ați luat în seamă și acum dau cuvântul domnului ministru Franceschini, care ne va vorbi de uh, domeniul său. În ceea ce privește audiovizualul, avem subsecretarul Giacomelli, subsecretar din Ministerul pentru Dezvoltare Economică, ce se ocupe de telecomunicații și frecvențe. Am ținut foarte mult să avem pe cineva din acest domeniu pentru că aceste subiecte țin de subiectele pe care le abordează comisia noastră. Vă rog. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am participat la reuniune în caz într-un comisie pentru turism și mi-au fost puse multe întrebări foarte consistente, drept pentru care a fost nevoie să aloc puțin mai mult timp răspunsurilor. Semestrul acesta al președinției italiene este într-adevăr puțin mai limitat, însă ne oferă ocazia să începem activitatea odată cu noul Parlament și cu noua Comisie. Prin urmare, în ceea ce privește cultura, împreună cu Parlamentul European, vom reuși să facem niște lucruri care se vor dovedi esențiale pentru alegerile care vor fi făcute pe viitor, pentru că vorbim aici de o provocare. Toți cei prezenți astăzi aici suntem factori de decizie, într-un fel sau altul, în domeniul culturii. Și nu cred că e nevoie să ne convingem unii pe alții cât de importante trebuie să fie politicile culturale în, pentru a stimula creșterea și dezvoltarea în Europa. Ce trebuie să facem este să-i convingem pe factorii de decizie care nu sunt în domeniul cultural, să-i convingem că acest sector este unul esențial și să ne asigurăm că la nivelul Uniunii Europene se înțelege faptul că patrimoniul nostru cultural și frumusețea acestui patrimoniu cultural, importanța istoriei noastre, importanța creativității și a industriilor culturale care țin de creativitate, toate acestea împreună reprezintă un mare avantaj competitiv pe care Europa îl poate avea la scară mondială este asul uh, pe care trebuie să ne bazăm în această lume în care activăm, fiindcă poate să stimuleze creșterea. Prin urmare, patrimoniul nostru trebuie să fie protejat. E important să investim în talentele noastre și în toate profesiile care țin de creativitate. Și asta s-ar putea dovedi cartea câștigătoare în această lume în care activăm și în care fiecare regiune, fiecare stat trebuie să își identifice punctele forte, punctele pe care este cel mai competitiv și acolo să investească. Am uh, participat la o adiere în uh, Comisia pentru Turism și, fără îndoială, există o legătură cu Comisia pentru Cultură. O investiție în cultura europeană, în patrimoniul nostru, în creativitatea noastră, um, reprezintă o condiție de bază pentru a atrage noi fluxuri de turiști și pentru a genera creștere economică. În același timp, reprezintă și o condiție pentru a atrage alte investiții, fiindcă, la nivel global, Investițiile se fac pe baza anumitor parametri. În unele cazuri costul forței de muncă, în alte cazuri eh, poziția teritorială sau capacitatea Europei, în cazul nostru, de a face o ofertă culturală diversificată, de a oferi calitate, frumusețe, prin urmare, condiții pentru a atrage investiții cu adevărat consistente. și instrumentul culturii este fără îndoială cel mai puternic instrument pe care îl putem folosi pentru a consolida apartenența noastră la identitatea europeană și pentru a găsi un echilibru just între apărarea cu mândrie a identității naționale și promovarea construirii unei identități comune europene. Cultura este instrumentul de care avem nevoie pentru a parcurge acest drum și pentru a susține în cel mai bun mod posibil și cel mai inteligent posibil impactul venit din partea imigrației. Prin urmare, abordarea sau dialogul cu aceste noi culturi care trebuie și ea să se realizeze revizuirea strategiei UE 2020 este o ocazie pentru a începe să parcurgem împreună acest drum și pentru a plasa într-o poziție centrală patrimoniul acesta cultural și pe asta intenționează să se axeze președinția italiană. Ne angajăm să abordăm și să valorificăm acest principiu al transversalității politicii culturale, pentru că, evident, politica aceasta culturală uh, face parte din multe sectoare, dezvoltare regională, turism, educație, cercetare. Trebuie să ne asigurăm că forța patrimoniului nostru cultural este o armă câștigătoare pe care o vom exploata la maxim. Excepția culturală care a fost discutată de cei 27 de miniștri ai culturii în uh, ultima reuniune sub președinția elenă, a dus la un mandat pentru comisie pentru negocierea cu Statele Unite de a păstra această identitate culturală, această excepție. Trebuie să explicăm, trebuie să ne explicăm și nouă că nu avem de-a face cu o măsură protecționistă. Vrem să folosim acest instrument al uh, excepției culturale pentru produsele noastre, pentru artiștii noștri. Această logică trebuie să fie îmbrățișată și de interlocutorii noștri în negocierile astăzi cu Statele Unite, mâine cu China. Excepția culturală reprezintă refuzul aplicării unei pure logici de piață în acest domeniu. Este o logică interesantă, dar nu poate să reprezinte singurul parametru de referință în acest domeniu al culturii, pentru că există și alte puncte și alte aspecte importante. Aceasta înseamnă excepția culturală la care mă refer. Cultura în centrul dezvoltării europene, model de guvernanță care să implice uh, sectorul public, privat și diferitele niveluri um, instituționale. Vorbim despre noul plan de dezvoltare pentru Agenda Europeană pentru Cultură după 2014, deci din 2015 încolo, care va fi aprobată la întâlnirea la nivel înalt în noiembrie anul acesta și dorim să se ajungă la un plan pentru cultură care se zăpucură de sprijinul tuturor. Aici există un subiect foarte sensibil al revoluției digitale, al proprietății intelectuale, al combaterii pirateriei, echilibrului fiscal, subiecte care au legătură între ele și este clar că vorbim despre subiecte care pot fi din ce în ce mai puțin abordate la nivel național, pentru că avem de-a face cu niște fenomene globale care nu mai țin seama de distanțe sau de frontiere. De aceea, abordarea trebuie să se facă la un nivel superior celui național. Subiectul acesta, în ceea ce privește sectorul nostru, este unul foarte sensibil și poziția Parlamentului European va fi foarte importantă în acest sens. Mă refer la raportul dintre dreptul de autor, copyright-ul și um, faptul că ne aflăm într-o eră digitală. Raportul acesta dintre dorința de libertate și acces la conținut, trebuie să vedem cum îl echilibrăm cu dreptul autorilor de a-și primi uh, ceea ce li se, de a primi ceea ce li se cuvine pentru propria muncă. Dreptul de autor garantează până la urmă libertatea creației. Acest uh, subiect n-a fost niciodată abordat așa de uh, direct cum se întâmplă în prezent, din perspectiva liberului acces în rețea. Și cred că trebuie să găsim cumva un echilibru. Președinția italiană dorește de asemenea să continue proiecte uh, deja inițiate, cum ar fi Platforma Digitală Europeană, care are legătură cu patrimoniul cultural european și care permite un acces din ce în ce mai extins la acest patrimoniu. Dorim de asemenea să dezvoltăm noi modele de creativitate și antreprenoriat. Trebuie să existe legături între uh, infrastructurile de cercetare și digitale în domeniul patrimoniului cultural patrimoniu care, doresc să subliniez, este numit patrimoniu al umanității și nu întâmplător de UNESCO. proprietatea pro tempore a unei persoane, a unui stat și așa mai departe, nu face ca această proprietate să nu fie și a umanității. De aceea numim patrimoniu al umanității și de aceea, după părerea mea, așa cum s-a spus la ultima reuniune a Consiliului de Miniștri pentru Cultură, că avem de-a face cu un subiect foarte important și anume să ne imaginăm posibilități de intervenție în cazul calamităților naturale care afectează patrimoniile lucrul acesta trebuie să se rezolve nu punctual de câte ori se întâmplă ceva, ci prin formarea de instrumente permanente la nivel european. Un alt aspect important pentru noi este nevoia de a investi în mobilitatea artiștilor și operatorilor culturali și cetățenia poate fi construită și prin valorificarea talentelor tinerilor europeni printr-un sistem al caselor, al reședințelor pentru artiști în orașele europene. Și asta e un lucru la care ar trebui să ne gândim. Trebuie să identificăm un program nu Erasmus, dar care să fie similar cu filozofia Erasmus, care să nu facă parte din lumea educației, dar care să ajute schimbul de experiențe între tinerii care activează în domeniul patrimoniului cultural în diferite orașe europene, de exemplu înfrățiri între muzee, între situri arheologice. Ce este important pentru noi este să investim în educație și în cultură, să investim în tineri la toate nivelurile. Mâine veți avea audierea ministrului care se ocupă de școli și universități, să investim cât mai mult pentru a-i obișnui pe tineri cu cererea culturală, cu nevoia de cultură la toate nivelurile. Mai este un alt subiect important care trebuie abordat și anume că în această eră digitală avem cărți electronice și avem cărți pe hârtie și trebuie să vedem cum rezolvăm problema TVA-ului între aceste două elemente. Importante sunt deci politicile acestea de înfrățire care să ajute la promovarea și integrarea experiențelor. În Comisia pentru Turism am vorbit despre valorificarea itinerariilor, marilor itinerarii care traversează mai multe state europene și care reprezintă un punct de atracție în regiunile care poate au o capacitate de a atrage turiști puțin mai reduse. Statele care au o deschidere turistică mai mare pot uh, ajuta Uh, celelalte state pentru a construi aceste mari itinerarii, care pot să fie parcurse cu piciorul sau cu trenul sau cu bicicleta. Uh, acestea pot juca și un rol important în stabilirea de legături între state. Pe 9 septembrie, în cadrul președinției uh, italiene, vom inaugura o expoziție pe pictura gotică din Siena, forța pe durata renașterii uh, pentru această localitate era dată de poziția sa între nordul Europei și sudul Italiei. Uh, era o rută care traversa marile orașe europene, era un punct de legătură. Cu secole în urmă reprezenta un punct de întâlnire, de dialog între mai multe culturi și și un punct de primire. Foarte important. La asta mă refer când spun că itinerariile acestea pot fi valorificate pentru a promova cunoașterea și integrarea. Și trebuie de asemenea să fie ajutate toate sectoarele care astăzi riscă să fie marginalizate. Mă refer aici la protecția pentru micile cinematografe sau pentru librăriile cu un trecut îndelungat, la valoarea traducerilor literare, la crearea unui serviciu voluntar european în cadrul patrimoniului cultural. Acestea sunt lucruri la care ne gândim și care vor continua și după președinția italiană, sigur, dar ar fi interesant să existe o conferință a celor care, a factorilor de decizie din cultura europeană, pentru a asigura cadrul în care operatorii culturali europeni, care deja sunt convinși de importanța investițiilor în acest domeniu, să-i convingă pe ceilalți factori de decizie politică de importanța acestui subiect. Legătura dintre turism și cultură este una foarte mare nu spun asta pentru că eu mă ocup de turism și cultură în Italia, ci pentru că este clar că turismul, turiștii care vin în Europa, vin în special pentru marea ofertă culturală pe care o face Europa. Acesta este principalul motiv al călătoriei lor. Și astăzi alegerea se face uh, către Europa, deci nu se alege un stat european, ci un continent. Uh, atunci când cineva din afară vine la noi, alege să viziteze Europa. Și uh, Cred că este important să colaborăm și la acest nivel. Apoi, sigur, la fiecare nivel se hotărăsc detaliile acestei colaborări. Există deci legătură între cultură și turism și de aceea pe durata semestrului nostru în Napoli vom avea un forum internațional dedicat turismului pe 29-30 octombrie, la care vor fi invitați nu doar miniștrii turismului, ci și miniștrii culturii și toți operatorii culturali din domeniu pentru a înțelege cum putem integra și mai mult aceste două sectoare care trebuie să evolueze împreună. În ceea ce privește bugetul, doamna președintă, cred că alegerea ar putea să fie cea corectă, Parlamentul ar putea să joace un rol esențial nu cifra, ci semnalul pe care îl transmitem cu acea cifră este important și noi vom susține cât mai mult posibil această schimbare pe care ne-ați cerut-o dumneavoastră. Domnul Giacomeli are câteva minute cuvântul. Comisia este foarte interesată de această provocare a arei digitale și a rețelei în ceea ce privește conținutul serviciilor culturale. Sunt subiecte foarte importante și rugăm pe domnul Giacomeli să ne dea niște detalii. Audiovizib, evidentemente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, sectorul audiovizual, evident, trece prin schimbări semnificative. provocare este una majoră. Vorbim de o convergență a media, internetul și telecomunicațiile se schimbă în mod irreversibil. Televiziunea, cinemaul sunt afectate de prezența tehnologiilor digitale. Se schimbă chiar modelele de consum. În acest context, în opinia noastră e bine să spunem că Europa trebuie să opereze ca o piață digitală unică, însă trebuie să fie mai mult decât doar o piață. Europa este un protagonist politic instituțional care poate să modifice la rândul său unele elemente de bază. Există și un risc aici. Aceste noi evoluții ar putea reduce totul la cifre seci, la calcul economic. În opinia noastră, considerând rolul comercial ar trebui să ne preocupe. Diversitatea actuală, da, îți oferă posibilitatea libertății de expresie, de a întâlni noi persoane, de a cunoaște noi idei, ai libertate, ai oportunități. Aceste lucruri sunt categoric importante. Apoi să ne uităm la producțiile propriu-zise din sectorul audiovizual, filmele, printre altele. Suntem de acord cu decizia privind excepțiile culturale menționate de domnul Franceschini. vrem să avem, desigur, o strategie pe termen lung. În opinia noastră, asta înseamnă că guvernele statelor europene trebuie să facă față acestei provocări și să înțeleagă ca pe o ocazie remarcabilă de a se organiza în termeni politici pentru a formula cadrul de reglementare într-un mod adecvat. n-ar trebui să rămână pasivi în acest context. Pentru că nu vrem să avem doar voci americane pe ecran. Vrem să avem o diversitate reală atunci când e vorba de oferta de, producție, de produse europene. În octombrie, la Milano, va avea loc o întâlnire privind guvernanța internetului. Sperăm că acolo Europa vorbi cu o singură voce și va prezenta o viziune unică a acestui sector digital, încercând să țină piept Statelor Unite. Ofertele actuale, da, sunt importante în sens comercial și economic. Aceste produse sunt parte a noului peisaj din sector. Comisia s-a angajat să urmărească ideea neutralității internetului. Însă și asta trebuie să se bazeze pe egalitatea de oportunități între diferitele platforme. Și elementele mai noi, componentele mai noi vor trebui să respecte aceleași reguli. E vorba aici de produse culturale care țin de specificul fiecărui stat membru european. Trebuie să existe o relație recunoscută cu originea acestor produse culturale. Vrem, după cum am spus, egalitate de șanse în sector și trebuie să insistăm pe acest aspect. Comisia Federală de Comunicații din Statele Unite a declarat că există posibilitatea unui acord între sectorul telecom și cel utilitar. Da, grandi grupi non svol... Acordul, e bine să avem un acord. Și dacă avem un acord Există totuși riscul aceste mari corporații să se substituie instituțiilor recunoscute cu competențe în domeniu. C'è una grande occasione per l'Europa. Există o mare ocazie pentru Europa din acest punct de vedere, fiindcă există directivele. Mă gândesc la cea referitoare la piața unică digitală și la alte directive similare care pot să joace un rol important. Și eu cred că și acesta este un subiect pe care Comisia dumneavoastră l-a abordat de curând, trebuie să ne referim și la directiva media. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Ați vorbit despre hotărârea Comenverter din iulie 2013, care practic vorbea exact despre această inadecvare a transpunerii directivei care necesita totuși uh, o, o muncă mai în detaliu pentru a putea fi transpusă. Aceasta este alegerea pe care trebuie să o facem. Într-adevăr, avem provocarea erei digitale, a rețelei și, evident, Trebuie să facem eforturi și la nivel normativ, dar și la nivel cultural. Există aceste alegeri și aici mă și opresc și am putea lăsa instituțiile noastre naționale și europene să fie doar locul unde se primesc hotărârile care se iau de marile corporații. Sau ne putem juca rolul care ne revine și anume să promovăm această forță a rețelei care să ofere oportunități pentru toată lumea internetul nu poate fi blocat cu bariere financiare care s-a impus printr-un acord între marile companii. Trebuie să fie un spațiu al libertății pentru toți și un spațiu al protecției culturii. Interven Mulțumim pentru aceste două intervenții. Există solicitări de intervenții. Petra Camere, Libacica și din Olfi au solicitat să intervină. Mai dorește cineva? Vă rog să vă semnalați interesul. Petra Camere, fiindcă a solicitat prima să intervină. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Minister, Herr Staatssekretär. Herr Minister... Mulțumesc, domnule ministru, domnule secretar de stat. O întrebare pentru dumneavoastră, domnule ministru. Vă sunt deosebit de recunoscătoare pentru modul tranșant în care ați subliniat importanța excluderii excepțiilor culturale din negocierile TTIP. E un lucru deosebit de important. Parlamentul European s-a exprimat cu o majoritate clară în sprijinul acestei poziții în favoarea excepțiilor culturale. Însă, de asemenea, a spus că toate serviciile audiovizuale vor trebui să fie excluse din negocierile TTIP cu Statele Unite. No problem. Funcționează es jetzt? Ist es okay? Funcționează acum? Mă auziți? Am să repet. Domnule ministru, domnule secretar de stat, vă mulțumesc pentru comentariile făcute. Domnule ministru, pentru dumneavoastră o întrebare. Uh, Uh, apreciez foarte mult uh, faptul că ați subliniat și dumneavoastră importanța excluderii excepțiilor culturale din negocierile cu Statele Unite. Știu că la momentul respectiv guvernul italian a susținut această poziție în Consiliu și Parlamentul European la rândul său a spus foarte, foarte clar, vrem excepții culturale și în același timp dorim ca toate produsele audiovizuale să fie excluse din negocierile pentru parteneriatul cu Statele Unite. Comisia nu a dat curs acestei doleanțe pe deplin, a lăsat o portiță deschisă, permițând revenirea unei chestiuni sau altea pe masa de negocieri de la Consiliu. Știm că în altă rundă de negocieri americanii au încercat să vadă cât de departe e dispus Europa să meargă în această direcție, mai ales când e vorba de media audiovizuală. Excepții, de exemplu, pentru servicii, dar nu pentru investiții. Deci trebuie să avem mare grijă aici. Și dacă am înțeles bine ce spuneați dumneavoastră, amândoi pe durata președinției italiene și sper și după aceea veți continua să monitorizați îndeaproape situația pentru a garanta că audiovizualul nu este sacrificat în aceste negocieri cu americanii, că ne păstrăm poziția neschimbată și sper că guvernul italian va sta alături de Parlamentul European în acest sens. Și am o întrebare pentru domnul secretar de stat vorbeați de piața unică digitală. În viitorul apropiat, probabil, pe parcursul președinției italiene, vom începe negocierile în dialog tripartit pe marginea acestei piețe unice digitale. După cum știți, Parlamentul European s-a pronunțat împotriva planului Comisie, mai ales în materie de neutralitatea internetului. Dosarul era unul foarte, foarte complex și noi, cu o majoritate clar am spus că neutralitatea internetului trebuie să fie păstrată și serviciile speciale care ar putea limita neutralitatea internetului și care ar putea amenința natur- caracterul deschis al internetului uh, trebuie să fie abordate cu mare, mare grijă. Știu că negocierile de la Consiliu pe acest temă au fost deosebit de dificile pentru că diferă pozițiile statelor membre. Și acum vine întrebarea mea pentru dumneavoastră, domnule secretar de stat. Consiliul va lua o poziție similară cu cea a Parlamentului European? poziția privind neutralitatea internetului a fost una extrem de echilibrată. Știm că acesta este un principiu de bază esențial pentru diversitate culturală, pentru pluralism media. Vrem să garantăm că internetul va rămâne deschis, chiar și într-o piață unică. Președinte, vă mulțumesc, doamna Camerit, Acum dau cuvântul doamnei Libacica. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați identificat aici prioritățile președinției italiene. M-aș referi în special la două elemente reliefate și de domnul ministru. În primul rând, vreau să sprijin poziția dumneavoastră conform căreia Europa trebuie să joace un rol conducător aici. Există un domeniu în care avem întâietate, într-adevăr, cultura. Dacă vrem să ne păstrăm această poziție, trebuie să sprijinim această idee a dumneavoastră de Erasmus bis, și, de asemenea, revoluția digitală, fără a scăpa din vedere drepturile de proprietate intelectuală. Toate aceste componente sunt extrem de importante. Revoluția digitală nu mai că aduce lucruri extrem de bune, dar totuși vine să amenințe cultura noastră. Adesea tinerii și iau informații de pe internet, folosesc aceste informații în locul uh, experiențelor autentice de care ar putea beneficia printr-o interacțiune directă cu cultura autentică. Dacă vrem să garantăm sensibilitatea culturală a tinerilor, trebuie să învățăm pe acești tineri cum să fie consumatori de cultură care să aibă într-adevăr discernământ cultura să nu fie limitată la internet, ci și la viața reală. Acest nou program Erasmus ar trebui să fie menit uh, a aduce tinerii în contact cu produsele culturale autentice pentru a le demonstra acestor tineri că nimic nu poate înlocui contactul nemijlocit cu o operă de artă, de exemplu. Și trebuie să învățăm pe tineri respectul pentru cultură. Președinta, mulțumim foarte mult, doamna Libacica. Doamna Adinolfi. Obviamente. Propunerile acestea pe care le-am auzit din partea președinției italiene sună foarte frumos, dar am vrea să știm concret ce va face președinția, având în vedere că ne prezintă un program doar acum, când a trecut deja o treime din semestrul italian patrimoniul nostru este dificil accesibil și am vrea să știm cum intenționați să puneți în aplicare principiile din rezoluția ONU pentru a ne asigura că patrimoniul cultural este cu adevărat accesibil tuturor și persoanelor cu dizabilități. Cum intenționați să implementați valorificarea bunurilor uh, imateriale, intangibile, care sunt în număr foarte mare în Europa și ce veți face pentru bunurile culturale minore, având în vedere că majoritatea banilor uh, merg către punctele de maximă atracție care s-au transformat practic în niște maimuțe care stau în cușcă în fața turiștilor. Cum intenționați să impulsionați sectorul creativ? Ar fi interesant să știm dacă partenerii noștri europeni cunosc faptul că dumneavoastră ați activat în domeniul artiștilor care voiau să organizeze nopți deschise la muzee, fără retribuție. Știu asta partenerii noștri europeni? Și aș vrea să vă întreb cum intenționați să promovați discuția referitoare la metodele de conservare și valorificare a tuturor bunurilor culturale. Intenționați să propuneți Uh, acest acord public-privat pe care l-ați promovat uh, la Roma în cazul um, autostrăzi, cu o societate constructoare de autostrăzi pentru um, conservarea acelui drum roman, n-ar fi cazul să promovați întreprinzători, antreprenori culturali care au studii în domeniu, mai degrabă decât uh, uh, să folosiți companii internaționale din domeniul autostrăzilor care se interesează doar de bani? Mulțumesc. Domnul Malteze are acum cuvântul, dar vă rog să eh, ne limităm puțin la subiectele pe care vrem să le abordăm astăzi. Domnule ministru, de mult timp vă străduiți să promovați importanța economică a sectorului cultural și ne spuneți că și cultura se poate transforma una dintre, într-una dintre domeniile unde putem găsi soluții la această tragedie a șomajului în rândul tinerilor. Sunt în totalitate de acord cu această viziune a dumneavoastră, însă există o problemă. Dincolo de găsirea locurilor de muncă, este important să asigur și o calitate a acestor locuri de muncă. Dacă e să mă gândesc la momentul în care eram tânăr și am intrat pe piața muncii și la pătrunderea unui jurnalist, să zicem, de 30 de ani față de 18 când aveam eu pe piața muncii acum, dacă e să mă gândesc la salariul pe care îl primește un jurnalist astăzi, mă gândesc ce să se mai întâmple cu libertatea informației, care este unul dintre pilonii democrației noastre. Și mă întreb având în vedere condițiile de muncă pentru lucrătorii din domeniul spectacolului, care nu depind doar de amenințarea prezentată de internet uh, uh, față de dreptul de autor, ci problemele vin și din faptul că această piață a culturii este din ce în ce mai precară și am vrea să știm în ce măsură puteți garanta uh, în Europa o mai bună protecție pentru acești lucrători și salarii adecvate pentru cei care lucrează în domeniul culturii. Mulțumim domnului Malteze, domnul Diaconu. Eh, mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, eh, un poet latin, antic latin, a spus, și cred că are dreptate, artistul trebuie să fie nefericit de aceea vă spun că nefericirea de astăzi a artistului viu de astăzi mă lasă rece în sensul că e necesară obligatorie rezultatul nefericirii lui însă mă îngrijorează și acesta în general se numește patrimoniu se transformă în patrimoniu cultural de el mă îngrijorez de el mă tem Acum uh, câteva minute am fost anunțat și sunt foarte fericit pentru asta că sunt raportor pe acest subiect pe patrimoniul cultural, ceea ce înseamnă că, inițial, voiam să vă pun o întrebare din acest domeniu, n-am să o fac, pentru că răspunsurile noastre au fost cât se poate de mulțumitoare. Pentru mine asta este o după-amiază cu vești bune, în toate domeniile, și mai ales pe subiectul discutat deja, care se numește excepția culturală. Eu sunt uh, din România și noi am trăit o experiență tragică care s-a numit zeci de ani de zile, s-a numit cenzură, cenzură ideologică. E un monstru. Dar acum că nu mai suntem în comunism, vă spun că cea mai cumplită cenzură este cea economică. Este implacabilă. Dacă nu ne apărăm într-un fel sau altul, dispărem. Și într-adevăr, cum a spus foarte bine domnul secretar de stat, foarte bine a spus, e bine ca pe teritoriul acesta să se vorbească toate limbile și nu numai una singură și e un adevăr că marii noștri prieteni americani au un singur complex în fața bătrânului continent și acesta este cultural. Trebuie să ținem cont de lucrul ăsta și să ne apărăm. De aceea insist și eu, probabil, posibil să avem și colaborări de tot felul, să muncim pe același ogor, pe același teren. Uh, vă felicit pentru bunele intenții, vă mulțumesc și sper să mai avem ocazia să discutăm. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, următorul vorbitor. pani przewodnicząca, panie ministrze. Polityka prawa autorskiego. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule ministru, politicile culturale nu ar trebui să fie privite din perspectiva comercială. Important este să sprijinim diversitatea culturală. Dacă asta faceți dumneavoastră, accesul la cultură și la educație pentru tineret sunt foarte importante. Doream să vă întreb ce planuri are președinția italiană în acest domeniu, cum să le finanțeze și cât o să doresc domnule Evans. Vreau să vă amintesc că mai sunt doi colegi, Evans și Miții. Apoi o să închid această listă de întrebări ca să le dăm posibilitate să ascultăm și răspunsurile. Acum, uh, colega Evans. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc miniștilor pentru prezentarea pe care au făcut-o și eu sunt de acord că e nevoie de această excepție culturală. După cum am spus, cultura e un lucru mult prea important și valoros ca să fie tratat ca oricare alt. Unele dintre propunerile făcute aici erau interesante, în special cele legate de utilizare și ceva asemănător cu programul Erasmus, dar în domeniul cultural și propunerile de <clears throat> twinning pentru siturile arheologice și muzee. Eu reprezint țara Galilor în Parlamentul European și pentru noi e ceva foarte important turismul, în special turismul cultural, reprezintă 15 milioane pe zi pentru economia noastră. E ceva pe care trebuie să-l valorificăm cu parteneriate în alte țări. Suntem și o mică țară bilingvă. Limba velșă nu e limba oficială în Uniunea Europeană. Sper că trimiterea dumneavoastră la diversitate va include și limbile minoritare, limbile care nu sunt recunoscute în mod oficial, pentru că și ele joacă un rol destul de important în mass media și în dezvoltarea serviciilor uh, pe internet. Includerea lor este esențială pentru a reflecta adevărata cultura întregii Europe. Mulțumesc. Președinta, mulțumim, doamna Evans. Acum uh, colega sau colegul Miții. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule ministru. Îmi pare rău să observ că majoritatea colegilor pot să vorbească limba lor oficială sau limba lor maternă, iar la această comisie unde acordăm atât de mare importanță culturii și diversității, îmi pare rău să aflu că limba malteză, care este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, nu e inclusă în regimul lingvistic și nu există interpretare din malteză. Deci va trebui să vorbesc în a doua limbă pe care o vorbesc, anume engleza. Domnule ministru, m-am bucurat să aud și să înțeleg ce vă preocupă, punctele esențiale din discurs, uh, importanța acordată culturii și educației. Președinția italiană, în această privință, reprezintă o veste foarte bună. Mâine vom vota bugetul la Comisia Culturală. Bugetul de mâine pus accentul deosebit pe cultura creatoare, pe Europa cetățenilor și pe Erasmus+. Știm cu toții și colegii s-au referit la importanța învățământului, educației, a consolidării educației și formării profesionale pentru copii, pentru ca tinerii să aibă un viitor decent. Știm cu toții cât de importantă e educația și legătura dintre educație și câmpul muncii. Cât de importante sunt legăturile culturale. Din păcate, Comisia Europeană a propus o creștere foarte modestă a bugetului pentru educație în timp ce europarlamentarii au propus o creștere a acestui buget la Comisia Culturală. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este ce va sprijini președinția italiană? Veți sprijini creșterea de buget pe care o propunem noi? Pentru că știm cât e de important pentru ca mai mulți tineri să beneficieze de pe urma acestor programe extrem de importante. Și vă mulțumesc. Grație. Ringrazio Președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru participare, pentru întrebările acestea foarte importante și aș vrea să vă spun înainte de a da cuvântul reprezentanților guvernului italian pentru a răspunde în legătură cu limba dumneavoastră natală. Încercăm să reprezentăm toate limbile pentru toți membrii din Malta și pentru membrii supleanți, dar e o situație dificilă și sala în care ne desfășurăm ședința e mai mică din motive logistice și ținând cont în general și de limba colegilor care într-adevăr sunt membri titulari. Și acum o să-i dau cuvântul domnului Franceschini și apoi domnului secretar Giacomelli. Dar vreau să spun că două lucruri. Mai întâi. Cari ministru societario, che abbiate... Mi se pare că ați auzit uh, și vă dați seama, domnule ministru și domnule secretar de stat, faptul că această comisie poate să fie un aliat natural pentru dumneavoastră, pentru Consiliul de Ministri și că putem să vă sprijinim în implementarea propunerilor. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor dumneavoastră. Ne bucurăm să vedem aceste, această abordare orizontală, inclusivă. Ne bucurăm să auzim de asemenea de elementul transversal legat de conținutul online la care v-ați referit vom avea reuniuni cu comisia, cu coordonatorii, dar doream să spun, în calitate de președinte a comisiei, într-o manieră cât mai neutră, că sperăm că desemnarea noului comisar pentru cultură nu va duce la o reducere a competențelor acestuia și să se acorde o atenție deosebită serviciilor audiovizuale, conținutului online și sperăm că acestea vor face parte din uh, portofoliul uh, viitorului comisar pentru cultură. Ceea ce nu se întâmplă deocamdată, există diverse direcții generale la comisie care se ocupă de aceste aspecte, DIGICULTURA, Europe Connect, DigiPiața Internă, Comisia sau Direcția Generală pentru Comerț Internațional în împarte aceste sarcini. Noi sperăm ca pe viitor acestea să fie reunite, ceea ce ar însemna că și Comisia nu să se aibă mai mare pondere. Noi ne ocupăm de domeniul audiovizual, dar asta ar însemna și că comisarul, domnul sau doamna comisar pentru cultură, să aibă autoritate de plină în legătură cu toate aceste domeniile. Am auzit și ce ne-a spus domnul Franceschin despre copyright. Și acum o să vă dau posibilitatea să răspundeți, domnule ministru. Foarte scurt, pentru că am apreciat foarte mult intervențiile membrilor acestei comisii, care demonstrează faptul că împărtășim aceeași sensibilitate, dar intervențiile dumneavoastră au fost mai degrabă sugestii decât întrebări și asta oricum ne ajută foarte mult în activitatea care, în perioada care ne-a mai rămas. Excepția culturală e foarte importantă. Evident că voi susține acest principiu și după ce președinția italiană se încheie și cred că acest principiu trebuie să fie bine explicat și trebuie să uh, găsim o poziție comună pentru a ne asigura că statele membre nu vor fi divizate pe acest subiect. O să abordăm acest lucru la întâlnirea informală din septembrie și apoi la cea oficială din noiembrie, pentru că ar fi foarte contraproductiv să existe în cadrul Uniunii Europene state membre care au poziții divergente pe acest subiect. Trebuie să găsim o poziție comună, trebuie să insistăm asupra faptului că nu vorbim despre politici de protecție, protecționiste, ci trebuie să se înțeleagă faptul că sectorul acesta al culturii trebuie să fie Există audiovizual, există cinematografia europeană, și în toate aceste domenii nu trebuie să se aplice pur principiul profitului și câștigului. Nu se poate ca acesta să fie un element de evaluare în domeniul culturii. Un film este un film bun și dacă nu are încasări mari, o carte poate fi o carte bună chiar dacă nu se vinde. Piața nu poate fi singurul element de referință. Este unul dintre punctele de referință, dar nu poate fi singurul în domeniul culturii. Asupra acestui lucru trebuie să insistăm în cadrul negocierilor și nu numai, și să explicăm interlocutorilor noștri acest lucru. Și Comisia și-a asumat uh, faptul că va apăra acest lucru. Nu va fi ca și cum vom lupta împotriva partenerilor noștri, ci e un subiect pe care vrem uh, să-l promovăm astfel încât să se bucure de sprijinul partenerilor noștri. Am vorbit despre Erasmus, am spus Liba, cum ne-au spus, ne spus Libacca și alții. Am menționat Erasmus pentru a uh, vă ajuta să mă înțelegeți mai bine Uh, am vrut să spun că avem nevoie de un program care să intervină după ce se termină partea uh, cu educația, să avem schimburi între artiști, schimburi culturale. De exemplu, cineva care a lucrat într-un mare muzeu din țara mea să facă schimb de experiență cu un muzeu dintr-o altă țară și un arhivist sau un bibliotecar dintr-un stat european pe baza unor mecanisme de sprijin, să poată participa la un program de schimb ceva similar cu ce se întâmplă în Erasmus, dar pentru cineva care nu e la școală, ci care deja lucrează. Deci mă refeream la schimburile aceștia între tinerii artiști. Este una dintre modalitățile prin care am putea crea sinergii și o, o cetățenie împărtășită mai rapid. Nu o să răspund la întrebările referitoare la politica italiană pe care mi le a spus, avem alte ocazii pentru asta. Vreau doar să vă spun că uh, în licitația respectivă cu autostrada și drumul roman, și acest lucru nu a fost uh, inventat acum, se prevedea posibilitatea de a merge în marele uh, muzee care erau deschise noaptea pentru tinerii artiști care puteau să cânte la un instrument acolo, gratuit. Am înțeles că mesajul poate n-a fost uh, transmis așa cum trebuie și puteam, uh, lucrurile puteau fi privite ca și cum uh, îi facem pe tineri artiști să cânte fără să fie plătiți și am anulat proiectul. Apoi, raportul acesta dintre public și privat în domeniul bunurilor culturale și al protecției patrimoniului cultural este un subiect care trebuie să fie abordat fără să existe puncte tabu. Nu este vorba că vrem să renunțăm la uh, rolul publicului în protecția patrimoniului cultural, care, fără îndoială, trebuie să rămână la nivel public. Dar de ce să nu avem și colaborări cu partea privată sau contribuții economice din partea privată pentru protecția și valorificarea patrimoniului cultural? Eu cred că trebuie să abordăm acest lucru în mod deschis și mai ales la nivel supranațional. Siturile UNESCO sunt definite World Heritage, patrimoniu al umanității. Adică, mesajul este că proprietatea bunului respectiv, fie că el aparține unui cetățean privat, a unui stat, uh, este o proprietate trecătoare, așa cum suntem cu toții trecători prin viață. Dar proprietatea este a umanității și este normal să existe această colaborare public-privată pentru a asigura protecția proprietății malteze. Subiectul acesta um, pe care l-ați abordat dumneavoastră nu se aplică doar în cultură. Într-adevăr, este greu să fac o diferențiere între sectorul cultural și celelalte. Eu aș vrea să existe mai multe locuri de muncă în domeniul culturii și dacă folosim cultura ca vehicul de creștere, ar fi un lucru foarte bun. Și sigur, trebuie să creăm locuri de muncă mai stabile. Ați spus aici că nefericirea artistului este uh, o stare de spirit foarte romantică. Și poate ai o producție artistică foarte bună și dacă ești fericit. Uh, și asta te poate ajuta să fii creativ. Nu trebuie să fie neapărat o barieră. Apoi, culturală, care este o valoare ce trebuie să fie apărată, este o forță Europei. Ne-ați spus acest lucru. Într-adevăr, așa este. Diversitatea culturală este bogăția noastră. Important este ca această bogăție să fie un punct foarte, nu ceva care să ne tragă în spate. Există deja instrumente financiare Europa Creativă, de exemplu, urmărește să promoveze și să salvgardeze diversitatea lingvistică europeană. Deci, iată, instrumentul este deja prevăzut. Așa cum ne-a spus domnul din Olpi, problema este să găsim resurse pentru acest instrument care există, a fost conturat. Sigur, ă, am să încerc să mă asigur că nu există reduceri de buget și în ultima intervenție, dacă mă întrebați ca reprezentant al președinției italiene, eu vreau să vă spun că trebuie să păstrăm o poziție de echilibru și uh, în această discuție a reducerilor bugetare, care se aplică și Europe creative, acest lucru vine din partea statelor membre. Noi, ca președinție, trebuie să jucăm rol de mediator Uh, încercând să dirijăm oarecum discuțiile, dar nu noi luăm hotărârea finală. Dacă mă întrebați în calitate de reprezentant al Italiei, eu vă pot spune că și acum și pe viitor noi vrem să nu se reducă, ba chiar să se sporească fondurile pentru educație și cultură în Europa. Mulțumim, spune doamna președinte. Iată niște promisiuni importante. Sperăm ca acest punct să fie unul comun între noi și Consiliu. Foarte scurt, vă rog, Uh, pentru că îl mai avem și pe domnul Boba, secretar de stat pentru politici în domeniul tineretului și sportului, care ni se alătură. Mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus. Doamna Camenvert a avut o intervenție. Îmi cer scuze dacă nu v-am pronunțat corect numele. V-ați referit la poziția președinției uh, față de neutralitatea aceasta a internetului în rețea. și ne-ați întrebat dacă suntem de acord cu poziția Parlamentului. Suntem de acord în mare măsură cu acest principiu al neutralității în rețea. Am vorbit ieri de acest lucru. Vor exista discuții tripartite și o să avem ocazia să discutăm sincer despre aceste lucruri. Dacă am înțeles bine poziția Parlamentului și sensul pe care vreți să-l dați, neutralitatea rețelei este angajamentul de a garanta o rețea care să rămână unică, liberă, deschisă, care să poată fi folosită și să ofere ocazii fără să existe rețele cu viteze diferite pentru cei care plătesc sau cei care nu plătesc. Din acest punct de vedere, în ceea ce privește serviciile specializate, trebuie să fie posibilă o dezvoltare care însă să nu ducă la un internet cu două viteze. Viteză mai mare pentru cei care plătesc față de una mai mică pentru cei care nu plătesc sau plătesc mai puțin dumneavoastră ați spus limitarea serviciilor. Nu știu dacă este termenul corect. Ideea este însă să uh, promovăm activități care să nu um, submineze acest principiu al neutralității rețelei. Dar aici nu se încheie discuțiile, după părerea mea. Ideea este însă că nu putem permite un oligopol pentru câteva grupuri mari care să folosești, folosească rețeaua pentru ele, folosind o masă imensă de date și um, să-i lăsăm pe ei singuri să hotărească ce voci trebuie ascultate, ce culturi sunt relevante, cum trebuie transmis mesajul cetățenilor și așa mai departe. Rețeaua deschisă e o rețea cu adevărat deschisă, un spațiu al oportunităților pentru noi. Și din acest punct de vedere, discuția de astăzi este chiar mai detaliată decât cea pe care a avut-o Parlamentul și Comisia în trecut. Am înțeles care este poziția. Dumneavoastră, uh, există posibilitatea unui acord economic cu um, companiile de telecomunicații. Ce înseamnă asta? Că marile grupuri cad la o înțelegere în ceea ce privește utilizarea um, benzilor de comunicare. Adică să ne gândim la niște tineri care într-un garaj inventează o aplicație care generează apoi un mare element cultural, um, lucru care s-a întâmplat în trecut, dar în viitor nu o să mai vedem așa ceva decât în filme, pentru că doar cei care vor fi susținuți puternic financiar vor putea face acest lucru și vor putea utiliza rețeaua, dacă lăsăm lucrurile să se întâmple așa. Și noi propunem tuturor guvernelor europene să își unească forțele pentru a se asigura că acest lucru nu se va întâmpla, pentru a promova dezvoltare și concurență, da, dar pe baza unei rețele deschise. Trebuie să fie un, o oportunitate pentru toți, indiferent de capacitatea financiară pe care o au. Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru um, claritatea intervenției dumneavoastră. O să ne gândim la cele spuse, o să discutăm. Aș vrea în încheiere să vă reamintesc, mulțumind singur domnului Franceschini și domnului Giacomelli, că pe acest subiect vom avea o conferință internațională pe 23-24 octombrie la Roma, unde se va discuta situația pieței și reglementării în domeniul audiovizualului. O industrie la răscruce aceasta este o ocazie pentru cei care vor să aprofundeze subiectul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, multe felicitări și succes pentru președinția italiană și vă rog să vă implicați pentru a respecta promisiunile pe care le-ați făcut astăzi aici. Ne luăm rămas bun și aș vrea să-l invit pe subsecretarul Boba care ne va vorbi despre prioritățile Italiei în domeniul politicii pentru tineri și sport.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 Grazie, l'onorevole sta arrivando. Domnul Boba ni se alătură chiar acum. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vă rog să luați loc. Bine ați venit, domnule Boba. Dragi colegi, haideți să reluăm discuțiile pentru că după uh, se continuă reuniunea coordonatorilor și deja suntem în întârziere. Vă rog să luați loc. Se qualcuno un secondo rientrerà sport? Lui? Sì. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Allora, eh, scuzate, vi chiedo di prendere posto. V-aș ruga să luați loc și puțină liniște în spate, dacă se poate. Avem plăcerea deosebită. Încă o dată, vă rog, luați loc Am onoarea de a avea astăzi printre noi pe domnul Luigi Boba, secretar de stat pentru tineret și sport. Acest uh, portofoliu este unul important în Italia. Garanțiile pentru tineret, de exemplu, și politicile referitoare la Erasmus sunt integrate într-un portofoliu mai vast. Am să dau cuvântul domnului Bobo. Alături de noi este și domnul Pani Bianco, expert în materie de politici în sport. Ministerul de resort e altul în Italia, însă domnul Boba are la rândul său autoritatea a discuta chestiuni sportive, așa că o să începem să discutăm chestiunile ce țin de tineret și apoi la cerere eventual și ce ține de sport. Domnule Boba, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua membrilor comisiei. Prezentarea mea are două părți. Prima se referă la politicile pentru tineret și a doua se va referi la sport. Domnul De Rio, secretar de stat pentru sport, nu a putut să vină astăzi aici, pentru că există o ședință de guvern în Italia. În primul rând trebuie să spunem că Parlamentul și Consiliul acordă o importanță deosebită politicilor pentru tineret în contextul luptei împotriva șomajului. Înțelegând foarte bine că tinerii ne prezintă într-un fel cu o situație paradoxală, pe de o parte, ei urmează să se integreze în societatea noastră și sunt în același timp o, un motor al schimbării. ei reprezintă uh, potențial de viitor. Menționez aici strategia europeană pentru tineret 2010-2020 adoptată de Consiliu pe 27 noiembrie 2009. Strategia se concentrează pe două scopuri principale. În primul rând, crearea de oportunități pentru tineri prin educație și formare și uh, plasamentele locul de muncă și, în al doilea rând, promovarea unei, unui civism activ și incluziune socială. Această strategie se axează pe conceptele de tineret și competențe. Competențele sunt dobândite în contextul uh, standard al sistemului de învățământ, dar și în afara acestuia ideea să avem un fel de pașaport al competențelor europene care să asigură recunoașterea lor peste hotare. Pe parcursul președinției italiene dorim să lansăm o abordare integrată în domeniul politicilor pentru tineret, o abordare care să se concentreze pe natura multiplă a acestor competențe. Vrem ca tinerii să fie independenți, însă în același timp vrem să le sprijinim potențialul de dezvoltare. Independența tinerilor este periclitată în prezent din mai multe motive. Criza economică este unul dintre aceste motive. În ultimul raport privind tineretul s-a spus că tinerii sunt grupul social cel mai expus la excluziune și la sărăcie. Tot ei sunt cei care ocupă locuri de muncă precare sau prost plătite. Scopul Uniunii Europene este acela de a ne asigura că drepturile uh, tinerilor sunt într-adevăr drepturi care sunt reale și nu cuvinte goale. De asemenea, vrem să încurajăm pe tineri să treacă de la dependență la interdependență. Consiliul European pentru Învățământ, Tineret și Sport are un program de lucru pentru 2014-2015 și trioul Italia, Letonia, Luxemburg au ales tema capacitării Dincolo de asta, președinția italiană a decis să promoveze accesul la drepturi pentru a ne asigura că, într-adevăr, tinerii pot fi independenți și pot participa activ la viața socială. Un document în acest sens a fost transmis tuturor statelor membre. De asemenea, președinția italiană a dorit să se concentreze pe o serie de aspecte referitoare la politicile de ocupare a forței de muncă, în ideea de a stimula ocuparea tinerilor, de a spori mobilitatea socială și pe piața forței de muncă, o piață care să fie mai inclusivă, mai deschisă. Asta în toate statele membre. Avem programul garanțiilor pentru tineret care este în curs de punere în aplicare peste tot. Pe lângă aceasta, președinția dorește să exploateze la maxim și patrimoniul cultural, diferite culturi prezente în Europa, în combinație cu capacitatea tinerilor de a se implica în activități creative. Asta încă o dată se aliniază noului program de lucru al Consiliului Cultură 2014-2015. În acest context, uh, trebuie menționată și este chestiunea competențelor esențiale. Se încearcă asigurarea recunoașterii um, competențelor uh, obținute în afara sistemului standard de învățământ, uh, și de asemenea concentrăm pe activități de integrare care se bazează pe, un, pe o abordare multiplă, pornind în toate domeniile care afectează tineretul. Tocmai această multiplicitate este esențială dacă vrem ca politicile să funcționeze. Concluziile Consiliului se vor concentra pe trei aspecte, capacitatea tinerilor de a beneficia pe deplin de drepturile ce ne revin, uh, un loc de muncă, o locuință, credite și așa mai departe, o abordare socioeducațională, promovarea activităților intersectoriale, în al treilea rând. Aceste trei elemente, practic, vor reprezenta nucleul dezbaterilor de la conferința europeană ce va avea loc la Roma între 15 și 16 octombrie. Scopul acestei conferințe va fi elaborarea unui text comun privind accesul la drepturi. Acest document se va regăsi apoi și în concluziile întâlnirii Consiliului de pe 12 decembrie 2014. Înainte de întâlnirea Consiliului va avea loc un prânz de lucru la care vom încerca să schițăm concluziile pornind de la procesul de dialog structurat. Și aș dori să invit pe doamna Costa să participe la acest uh, prânz de lucru. Tot în octombrie la Roma, președinția italiană intenționează să includă sesiuni suplimentare care să discute chestiuni uh, importante pentru acest uh, domeniu și de asemenea examinăm și chestiunea participării politice. Vrem să o readucem în centrul atenției. Va avea loc și întâlnirea directorilor generali provenind din toate statele membre. Două chestiuni vor fi discutate acolo. În primul rând, tinerii și asistența medicală, prioritatea va fi evitarea dependenței de substanțe cive și apoi un serviciu pentru tineret. Sperăm să putem uh, pune pe picioare un serviciu civic european, lucru menționat și de domnul Renzi în alocuțiunea sa către Parlamentul European în iulie trecut. Acest serviciu va pune la oaltă experiență, dobândită în domeniul civic, chestiuni de angajament civic și un angajament în direcția serviciilor de voluntariat însă vom încerca să-i sprijinim pe oameni și în alegerile profesionale pe care le fac. le oportunități care sunt eh, posibile all'interno. Acest serviciu va reprezenta una dintre posibilitățile disponibile în contextul programului garanților pentru tineret. Până acum în Italia, tinerii se puteau înregistra online. Sunt mai bine de 170 de astfel de uh, înregistrări până acum. De asemenea, Eh, ținem cont și de rezoluția Parlamentului din iulie 2014 și eh, ținem cont și de declarația președinției italiene în acest sens. În materie de garanții instituționale, o să avem întâlnire la Roma pe 5 și 6 prin garanțiile pentru tineret și corelația cu Erasmus și apoi la Milano la finele lunii octombrie va avea loc o conferință unde se va discuta regenerarea participării și rolul serviciului uh, civil european. Propunerea va fi aceea de a organiza un astfel de serviciu civic european și sperăm că Italia, Franța și Germania vor putea fi statele pilot pentru acest program. Încă nu există o bază de reglementare deocamdată ne bazăm doar pe aranjamente voluntare. În decembrie vom discuta această chestiune a formării standard și neconvențională și vom discuta recunoașterea competențelor dobândite prin instruirea neconvențională. Vom vedea cum tinerii ar putea fi într-adevăr factorii dominanți în inovare, inovație. Va trebui să asigurăm dezvoltarea potențialului lor. Președinte, vă mulțumim pentru această prezentare atât de detaliată. Cred că crearea unui serviciu civic european este deosebit de importantă. Și acum am să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină cu întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să încep cu un scurt comentariu. Ca cineva care a lucrat în, sub președinția poloneză, știu că ce încercați dumneavoastră este un lucru extrem de complex. Uh, președinția Consiliului nu ține foarte mult. Nu e timp ca toate prioritățile să fie urmărite așa cum trebuie, până la capăt. În materie de politicile referitoare la tineri și sport, e nevoie de o viziune pe termen lung. Aceste inițiative pe termen lung sunt cele pe care eu le sprijin de regulă, pentru că ele sunt cu adevărat importante. În Europa e nevoie de coerență pe termen lung, e nevoie de politici responsabile care să nu se axeze pe fapte izolate. Asta vreau să spun cu titlu general. Apoi, al doilea comentariu. Pentru mine e foarte important ca președinția să oferă statelor membre posibilitatea de a da curs acestor inițiative la nivelul propriu, la nivel de stat membru. Domnule ministru, veți face și noastră acest lucru și din punct de vedere financiar. Și apoi, în al treilea rând, cu titlul de exemplu. Sportul e un lucru bun, sigur. Exercițiul fizic e ceva extrem de sănătos, însă uneori au loc accidente. Și tinerii sunt victimele acestor accidente. Cred că în Europa trebuie să avem și o discuție referitoare la tinerii care trebuie să renunțe la cariera sportivă și să ne asigurăm că nici ei nu sunt uitați. Sportivii de performanță fac sacrificii imense. Trebuie să avem soluții europene comune care să-i ajute pe cei care sunt siliți să renunțe la sportul de performanță. Salut uh, inițiativele europene și cred că acestea trebuie să continue. Domnul Morgano. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule secretar de stat. intervin pentru că, asemenea colegului din Polonia, cred că o președinție nu poate de una singură să facă mare lucru, nu are timp suficient la dispoziție. Dar e important că atunci când deții președinția și te apuci hotărât de ceva, șansele de succes sunt reale e important să nu uităm acest lucru, pentru că așa putem într-adevăr construi ceva pentru viitor. Știu, domnule Boba, că sunteți de hotărât. Și sunt sigur că nu vă axați doar pe următoarele luni. Veți continua să fiți activi și după aceea. Însă, doream să revin la chestiunea competențelor pe care ați explicat dumneavoastră atât de bine și la chestiunea continuității atunci când e vorba de a promova accesul tinerilor la drepturile ce le revin în mod normal. Spuneați foarte bine că e vorba de cetățeni de azi, nu de cetățenii viitorului. În Europa ne-am ocupat foarte mult de această chestiune a ocupării forței de muncă, mai ales când e vorba de tineri. Prioritatea contractelor noastră este într-adevăr una uh, deosebit de importantă, dar nu e o chestiune de care se ocupă domnul Boba, e ceva ce trebuie să fie discutat și eventual cu domnul Juncker și să-l întrebăm cum uh, va pune în aplicare aceste măsuri care se impun. Di una esperienza significativa che è in atto e che a questo Vorbeați și de acest uh, serviciu civic european. Vrem să vedem la ce va duce și această inițiativă. Deocamdată uh, situația pare încurajatoare. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc și să îmi afirm încrederea că aceste inițiative vor merge mai departe. Mulțumesc, uh, spune următoarea vorbitoare, mulțumesc că ați prezentat prioritățile președinției italiene în domeniul tineretului și dați-mi voie să fac un comentariu și să vă pun o întrebare în același timp. Este deosebit de important ca Uniunea Europeană să sprijine acest civism activ în rândul tineretilor, tineret, tinerilor. Tinerii au drept de vot și tinerii trebuie să-și exercite acest drept în mod responsabil. Să uneori tinerii nu merg la vot așa de des și așa de mult cât ar putea să o facă. Prioritățile politicienilor din anumite state membre ar trebui să țină cont și de interesele tinerilor, mai ales când e vorba de politici axate pe familie. sprijin pe deplin ideea de a stimula financiar programe de învățământ și civismul activ în rândul tinerilor. Asta include și acest nou serviciu care ne-ar putea ajuta în acest sens. Și o întrebare pentru dumneavoastră referitor la garanțiile pentru tineret. Există o limită în materie de alocări de fonduri pentru zonele cu risc. În anumite țări am încercat să credem, să creștem limita de vârstă peste 25 de ani, nu să spuneați 99 de ani. Și aș vrea să vă întreb dacă pe durata președinției noastră vă gândiți să permiteți utilizarea acestui garanții pentru tineri și în acele zone unde șomajul nu depășește 23%. Asta ar putea fi o soluție și vreau să știu dacă aveți în vedere astfel de posibilitate. Mulțumesc foarte mult, doamna Adinolfi. Mulțumesc, doamna președintă. Am și o întrebare pentru domnul secretar de stat. Ce s-a făcut uh, pentru garanție pentru tineret, dincolo de ce ne-a spus dumneavoastră până acum? La o întâlnire anterioară, mi s-a spus că programul s-a lansat pe 1 mai, acum 4 luni și 2 zile. Și aș vrea să știu dacă în aceste patru luni s-a întâmplat ceva. Câți tineri și-au găsit un loc de muncă? Vreau o cifră concretă și ar vrea să știu dacă acest program într-adevăr se ridică la înălțimea așteptărilor. Îi ajută pe tineri într-adevăr să-și găsească un loc de muncă sau nu? Și dacă nu, ce se face pentru a remedia deficiențele? Doamna Gula. Mulțumesc foarte mult. Eu am lucrat toată viața cu tinerii și am încercat să-i ajutăm pe cât de mult am putut, pe multiple planuri și cred că rezultatul cel mai bun ar fi să-i să, să -i putem implica pe tineri în procesul decizional. Viitorul lor e un viitor la care ar trebui să contribuie la rândul lor. Spuneați că tinerii sunt motorul inovației. Da, acest lucru este într-adevăr deosebit de important. Dar pentru a inova, oamenii trebuie să opereze într-un mediu sigur, unde să poată experimenta, să-și asume riscuri. Și asta este principala provocare cum poți asigura acest context sigur? Ca artist, și eu asta am făcut toată viața, ca artist, e, e bine să poți opera într-un astfel de mediu sigur. Sportul nu e un domeniu extrem de cunoscut, dar îmi închipui că doar așa îi putem într-adevăr capacita pe tine și le putem da speranța că viitorul pe care îl vor moșteni uh, e unul realizat cu contribuția lor, nu ceva impus de noi. Mulțumesc, până doamna președintă. Cred că putem da acum uh, cuvântul domnului uh, secretar de stat și apoi să vedem dacă mai este ceva legătură cu sportul. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vă rog. Grazie per le Vă mulțumesc pentru solicitări și pentru întrebări. În primul rând, colegului sau colegii Drovieschi. Sunt într totul de acord cu domnul respectiv. Președinția nu durează foarte mult, doar șase luni și niciodată nu se inventează totul de la zero ca să folosesc o exprimare foarte sintetică și extrem de important să existe acest sens al continuității și politice, pentru că doar politicile care durează mai mult în timp sunt cu adevărat eficace și dau rezultate. Nu putem reduce politicile la evenimente. În acest sens, spuneam președinției italiană în ce privește politica pentru tineret, vrea să se concentreze pe două chestiuni. Una care există deja în politicile europene, garanția pentru tineret, și să devină o politică structurală și continuă, nu doar prevăzută pentru perioada 2014-2015, ci să devină un element structural. Pentru că toți tinerii care nu sunt nici în câmpul muncii, nici într-o structură formală de învățământ, să aibă totuși ocazia de a face eforturi și de a obține un loc de muncă. În al doilea rând, chestiunea serviciului civil la care m-am referit, nici aici nu inventăm nimic uh, de la zero, ci ne bazăm pe bunele practici care există deja în alte țări. Când ne-am referit și la proiectul experimental uh, pilot uh, organizat de comisie, tot ce dorim este să vedem dacă această idee de a avea un fel de serviciu civil european ar putea să ajute la stabilirea de legături între tineri pe continentul european. În ce privește întrebarea pusă de domnul Morgano, sunt de acord cu afirmația făcută. Chestiunea accesului la drepturi este esențială pentru că prevedea responsabilități, uneori tinerii sunt priviți ca ne dispuși dispuse și asume responsabilitățile, dar trebuie să fim suficient de curajos să spunem că tinerii pot să-și asume aceste responsabilități și acest lucru poate să ducă la inovație în domeniul social și în câmpul muncii. În legătură cu intervenția domnului Soidrova, sunt de acord cu afirmațiile făcute și anume că politicienii trebuie să acorde o atenție suplimentară faptului că tinerii nu votează într-o proporție la fel de mare ca alte grupe de vârstă, un lucru alarmant pentru noi ca politicieni și politicienii trebuie să țină cont de acest fapt, pentru că eu cred că e ceva care sărăcește procesul democratic. Tinerii trebuie să fie conștienți de faptul că votul este o cale de exercitarea responsabilității și de schimbarea comunității în care trăiesc. Deci sunt de acord cu afirmația că politicile de tineret nu poți fi uh, disociată de politicile um, destinate familiei în ce privește garanția pentru tineret. Nu cred că dispunem încă de cifre. Cineva care nu e implicat nici în instruire, nici în impun și cei care sunt oarecum într-un spațiu al nimănui, dacă pot să-și exercite anumite drepturi. Italia a optat să stabilească o limită de vârstă de 29 de ani și ne bucurăm că Parlamentul European a adoptat o rezoluție care merge pe aceeași linie. Considerăm că e un lucru care ar trebui să se adopte în general, iar în ce privește intervenția doamnei Adinolfi. Cred că e puțin prematur să avem acum cifre, nu știu în care sunt cifre legate de nivelul european, dar în vedere programe care se aplică doar de câteva luni. E prematur să tragem concluzii în legătură cu garanția pentru tineret. Guvernul italian face eforturi semnificative în acest sens există o revizuire la jumătate de termen și la sfârșitul lui 2014 vom vedea cât de mare succes a avut și în 2015 când se vor fi utilizate toate resursele și în fine în ce privește întrebarea pusă de doamna Ward. Cred că aici trebuie să mărim șansele și să mărim numărul de locuri sigure în care tinerii să deprindă obiceiuri sau uh, abilități pe care să utilizeze în domeniul profesional, lucru care ar putea să ne ajute pentru a stabili care sunt spațiile în care să se desfășoare, cum să asigurăm independența sporită a tineretului pentru integrarea lor în societate. Due molto brevemente sullo sport. Foarte pe scurt în legătură cu sportul și modul în care se răspunde și la întrebarea formulată în câteva minute, pentru că avem întârziere și apoi e o reuniune a coordonatorilor și trebuie să închem la timp și din motive legate de interpreți. Uh, scuze pentru că încerc să vă grăbesc. Qual è il programma della Presidenza per quanto... Foarte pe scurt, programul președinției în domeniul sportului. Întâi de toate vrem să implementăm toate punctele care au fost aprobate în urma activității președinției Elene în planul de lucru pentru 2014-2017. În al doilea rând, președinția italiană atribuie o mare importanță promovării culturii sportive ca instrument de includere socială. Și în al doilea rând, vom acorda o mare atenție acțiunilor eficiente pentru a lupta împotriva manipulării rezultatelor sportive, a partidelor aranjate, a pariurilor aranjate, dar acesta este un punct important. Avem un program evenimente extrem de importante, în special reuniunea ministrilor de sport care va avea loc pe 20-21 octombrie în Roma, Consiliul de Miniștri de pe 25 noiembrie și dialogul structural privind sportul cu un prânz de lucru pe 25 noiembrie. Președinția apoi își va acorda atenția altor subiecte, două subiecte specifice, legătura dintre sport și inovare, în primul rând. Și anume, sportul este de multe ori Uh, un cadru bun pentru dezvoltare de noi tehnologii care pot da rezultate importante care să fie apoi folosite în alte domenii. Și un aspect extrem de semnificativ este atenția alocată dezvoltării practicii sportive pentru a sublinia avantajele care pot fi aduse pentru sănătate când sportul se face în școli. Este important pentru că cele mai noi date pe care le avem ne spun că această practică uh, a fost în cădere și că se intensifică obezitatea și, în rândul copiilor și stilul de viață sedentar într-un ritm alarmant. Utilizarea școlilor și a asociațiilor, a ocaziilor extracurriculare este de asemenea extrem de importantă. În ceea ce privește întrebarea pusă de dumneavoastră, am să-i dau cuvântul domnului director Pane Bianco, fiindcă este cel în mai măsură să răspundă. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte scurt, o completare a celor spuse de domnul subsecretar cu privire la centra, aspectul central pe care îl vom da sportului și legăturii dintre sport și școală. Am luat notă de intervenția domnului Roiețchi și vreau să vă confirm că există o atenție specifică din partea președinției italiene în acest sens. Am transferat în acest sector, am acordat acestui sector o atenție specială Înainte existau doar liceele sportive ca locul unde se putea valorifica raportul dintre școală și sport. Acum însă avem și un eveniment specific pe care vreau să-l semnalez, care va avea loc în Roma, 11-13 septembrie, cea de-a 13-a conferință privind dubla carieră. Există și o pagină de internet dedicată și aici va avea loc și adunarea anuală EAS adică acea re- rețea europeană pentru atleți. Cred că putem încheia îi spune doamna președintă. Mulțumim foarte mult uh, președinției italiene pentru aceste angajamente pe cele două domenii importante. Raportul Vizas pe care l-am aprobat acum doi ani, dacă nu mă înșel, cu privire la sport, o nouă competență a Uniunii Europene, este un raport în care am subliniat importanța atenției acordate dublei cariere. Iată că vine Fizas, ca și cum ne-am fi înțeles. Uh, tocmai spuneam că raportul dumneavoastră conține multe dintre aceste propuneri. Închei aici. Vreau doar să vă spun că Parlamentul a solicitat ca garanția pentru tineri să se extindă până la 29 de ani. Sper să fie o decizie pe care să o luați. Uh, noi, să zicem că am anticipat această alegere. Deci, încă de pe acum, Chiar dacă nu veți mai fi um, la conducerea Consiliului, Italia este un guvern important și vrem să vă rugăm să vă implicați alături de Parlament în această luptă pentru a ne asigura că garanția pentru tineri va fi extinsă. Mulțumesc, cred că putem să ne luăm rămas bun de la oaspeții noștri și considerăm reuniunea încheiată. Vă rog să părăsiți sala, vă mulțumesc pentru prezență, pentru că uh, există continuarea reuniunii coordonatorilor pe care trebuie să o facem acum. Avem foarte puțin timp, 20 de minute, așa că trebuie să mergem repede. Vă rog.